cu amendamentul 5. Am votat prima parte și trecem la partea a doua. Cine este pentru partea a doua a amendamentului 5? Pentru, împotriva, abține, se adoptă. Am 23. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins.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 Mm, cam complicat, dar vom continua cu voturile imediat. Saying the whole number, but just the last figure. And once again... Și repet că nu voi pronunța primele două cifre ale amendamentelor, 6-0, voi uh, spune doar ultimele două cifre ale amendamentului. Votăm acum amendamentul 6 al doamnei Garcia Perez. Domnule președinte, vrem să verificăm votul asupra amendamentului 24. Bine, amendamentul 24, vot electronic. Ce scuze, doamnă președinte. Vreau să confirm că colegii mei din PPE nu au votat asupra uh, amendamentelor anterioare. V-am ruga să reîncepem votul, votul de la început pentru că a avut loc o mică neînțelegere. Știu, doamnă președinte, însă noi din PPE nu am votat. Jag är ledsen, ta om... Eh, Îmi pare rău, dar nu putem să re să repetăm votul deja efectuat. Însă vom începe acum cu amendamentul 24, vot electronic. S-a deschis votul. EPP has plus EFB, EFD has two EFD are prea mult, are cu două persoane în plus în, în sală. Deci două persoane din partea grupului FD trebuie să își uh, retragă cartelele de vot. În continuare există prea mulți membri din partea FD. Altfel nu putem vota. Vă rog. Vote. I'm so sorry, but we can't vote. Îmi pare rău, nu putem să votăm pentru că grupul EFD are două, două voturi în plus. Și, repet, este votul Comisiei FEM. Este doar votul Comisiei FEM asupra bugetului și grupul EFD are cu două voturi în plus acești doi membri în plus trebuie să își scoate cartelele de vot din instalație. We try to do a new start and I'm sorry for that. Deci reîncepem, însă trebuie să votăm din nou în legătură cu amendamentul 24. S-a deschis votul. în continuare este un membru în plus din partea EFD. Acum doi membri în plus, însă doi membri din EFD trebuie să își scoată cartelele de vot din console. Din nou, repet, este doar votul Comisiei FEM. So that we can't go on with the vote. I'm so sorry for this problem, but what to do? Mrs. Eh, Ruman Reuten. Yes, please, Chair. Doamna Numan Royden, Vă rog să verificați cine este aici din partea EFD și dacă știți cine este prezent, veți ști și cine trebuie să își scoată cartelele de vot din console și după aceea vom putea continua. Yes, we work with that now. Da, asta încercăm să aflăm acum.

The two members from EFD can they show the Can I ask two members from... Mai rog din nou pe, pe cei doi membri din EFD să, își ridic, să ridice mâinile. Da, este puțin complicat. Reîncepem votul pe amendamentul 24. S-a deschis votul. În continuare, doi membri în plus din partea EFD. we do it once yes. last time with the names and we will take out yeah. the of two I'm very sorry for this uh, Îmi pare rău pentru această situație, dar vom vota din nou amendamentul 24, vom vota cu, cu apel nominal și vom elimina două nume din partea EFD de pe listă. Vă rog să votați. Amendamentul 24 s-a deschis votul. S-a închis votul. <coughs> <coughs> și a fost uh, respins amendamentul 24 în mod foarte clar. Trecem la amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? Amendamentul 26, Figueredo, pentru We will check. Um, Verificăm, de fapt, electronic amendamentul 6. S-a deschis votul. Amendamentul 6, Garcia Perez. Nu vă funcționează consola. Reîncepem atunci votul, redeschidem votul pe amendamentul 6. S-a închis votul și acest amendament a fost într-adevăr respins. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificare. Vot electronic pe amendamentul 7. S-a deschis votul. Grupul PPE are un membru în plus. Acum este ok. S-a închis votul și a fost respins acest amendament. Amendamentul 25, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Verificare. S-a deschis votul pe amendamentul 8. S-a închis votul și a fost respins amendamentul 8. Numărul 11. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 12. Trebuie să votăm asupra textului de la numărul 11, de fapt. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, numărul 12, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, Garcia Perez, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, 15 este caduc, deci trecem la 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificare. Verificăm amendamentul 28. S-a deschis votul. PP-ul are o persoană în plus la vot. Acum este bine, s-a închis votul și a fost respins amendamentul 28. Trecem la 29 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificare, amendamentul 29. S-a deschis votul. Socialiștii acum au un vot în plus. Un vot prea mult. Acum S-a remediat situația, s-a închis votul și s-a respins acest amendament. Acum, numărul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 cu un amendament oral dacă puteți accepta amendamentele orale? Da? Atunci votăm amendamentul 30 cu amendament oral. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Numărul 20. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 21. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și am terminat. Vă mulțumesc și îmi cer scuze pentru problemele de la începutul votului. Thank you for all help. It was a little bit confusing. Yes. Då kan vi eh, börja med... Atunci înseamnă că putem începe întâlnirea comună, reuniunea comună a comisiilor între Comisia Drepturile Femei și Egalitatea de Gen și Comisia Libe. Urez bun venit tuturor membrilor celor două comisii, secretariatului, funcționarilor, interpreților. Bine ați venit! Acum trebuie să adoptăm ordinea de zi. Nu am primit propuneri de um, modificare, deci putem adopta or, or proiectul de ordine de zi. Procesul verbal al reuniunii din 22 iunie sunt în dosarele dumneavoastră, ceea ce înseamnă că putem trece la punctul 3 în legătură cu traficul de persoane. Comisia a propus un proiect de directivă în legătură cu combaterea traficului de persoane și tratarea victimelor, dat fiind că traficul de persoane uh, implică femei și co- copii care sunt victimele acestui trafic. Aceasta este o problemă care cade sub jurisdicția ambelor comisii prezente astăzi aici. Și de aceea, după cum știți, am decis să avem o reuniune comună conform regulamentului 51 regulii 51 din regulamentul de procedură. Am avut un seminar comun în care raportorii responsabili și uh, colegii din comisiile respective au putut să discute problemele acestui raport. În iulie, cei doi coraportori au propus uh, textul inițial și astăzi vom avea un vot orientativ pentru a vedea care va fi mandatul de negocieri cu Consiliul. Mă bucur să spun că cooperarea a fost excelentă între cei doi coraportori și cu secretariatul și membrii Comisiei Libertăți Civile. Cooperarea a fost extrem de bună. Înainte de a trece la acest vot orientativ, aș dori să dau cuvântul, să le dau cuvântul celor două coraportoare. În primul rând, îi dau cuvântul doamnei Bauer. Din partea Comisiei FEM, aveți cuvântul. Uh, Vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să explic uh, situația puțin neobișnuită în care ne găsim acum. De regulă avem o discuție privind amendamentele, însă pe parcursul verii am primit foarte multe amendamente, mai bine de 200. A fost literalmente imposibil să discutăm un amendament de compromis cu toate părțile implicate. Îmi cer scuze pentru această situație și vă rog să acceptați această situație extraordinară. Aș dori să-mi exprim recunoștința pentru cooperarea extraordinară de care am beneficiat. După cum vedeți, aproape 90, în aproape 90% din cazuri am căzut de acord cu colegii uh, din grupul socialist reprezentanți în Libe. Am, avem și voturi pe părți propuse între grupuri politice și între cele două comisii și atunci i-aș ruga pe colegii de la PPE din Libe să urmeze vot, lista de votare de la FEM. Din fericire, eu sunt raportor din umbră la LIBE pentru PPE. De asemenea, aș dori să mulțumesc pentru colaborarea extrem de fructuoasă, atât cu secretariatul Comisiei Libe, cât și cu cel de la uh, FEM. Colaborarea a fost remarcabilă într-adevăr și vă mulțumesc pentru aceasta. Vă mulțumesc, doamnă Bauer. Acum aș, ești, îi vă da cuvântul doamnei Head. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu o să vorbesc foarte mult, am să spun doar că susțin pe deplin ce a spus doamna Bauer le mulțumesc și eu celor care ne-au ajutat și ne-au ajutat într-adevăr foarte mult. Experiența a fost una deosebit de plăcută, dar încă suntem la început, mai avem încă mult de făcut, însă dacă vom continua așa cum am făcut-o până acum, vom avea un act legislativ remarcabil la sfârșitul procesului. Ar fi totuși un lucru de spus și voi reveni uh, <clears throat> odată ce trecem la votul propriu-zis, și anume amendamentul de compromis 21 acest amendament nu include integral textul amendamentului 95, deci va trebui să avem un vot separat pentru 95 când ajungem la amendamentul de compromis 21, dar voi reveni atunci. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Head, doamnă Sargentini. Mulțumesc, doamnă președintă. Tot în legătură cu amendamentul de compromis 21, amendamentul 98 cu privire la subiectul colectării de date, nici acest element nu este inclus în amendamentul de compromis 21, așa că aș propune un amendament oral. Altfel, va trebui să votăm pe amendamentul 98 propus de noi. Vă mulțumesc. Vom vota pe amendamentul 98. Asta înseamnă că putem trece la votul propriu-zis. Încă o dată, vă spun că este vorba doar de un vot orientativ și mă bucur să am aici în calitate de copreședinte pe președintele Comisiei Libe, domnul Lopez Aguilar, am colaborat uh, foarte bine cu cele două birouri, între cele două birouri și aș dori să-i mulțumesc domnului pentru acest lucru înainte de a trece la vot. Cred că toată lumea este gata, așa că putem trece la votul propriu-zis. Începem cu amendamentul 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis numărul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 119 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic pentru 122, vot deschis. because we have 17 EPP many, so it's the which is not. Just we check with the, with the technicians. We must check. We... Trebuie să verificăm puțin cu cei de la tehnic. Nu știu exact care e problema. O să vă rog să așteptați o clipă. I'm so sorry, but it's some pare, răm, da, îmi pare rău, dar avem o problemă cu votul electronic. Încercăm încă o dată, prin ridicare de mâini, 122 pentru, vă rog ridicați mâna, pentru cine pentru 122. Împotrivă. se adoptă. Nu putem verifica electronic, avem o problemă cu aparatura, dar am numărat. Sunt șase voturi mai mult pentru, prin urmare amendamentul se adoptă. Sper că se va rezolva rapid problema cu vot electronic. Mergem mai departe la amendamentul de compromis numărul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem apoi direct la 124 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 125 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, nu, e caduc. Așa că trecem la 130 pentru, de fapt, 130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 131 pentru. Uh, doamna Pavanova, vă rog. Domnul președinte, avem un amendament oral și trei amendamente orizontale la sfârșit, dar trebuie să le votăm acum. Am putea vota mai întâi uh, aceste amendamente orale care sunt puse la sfârșit, pentru că este vorba de 72, 172, 160 și amendamentul de compromis 6. Aceste amend- trei amendamente orizontale sunt la sfârșitul listei, însă se referă la acest amendament. Yes, Mrs. Pavanov. Da, putem vota acum cu privire la aceste trei amendamente. Pe listă la pagina 21, ultima pagină, ați găsit uh, cu toții amendamentele orale în cauză propuse de ALDE. Toată lumea? Primul amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Al doilea amendament oral, tot din partea ALDE, pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. Și încă un amendament oral din partea verzilor, pentru, împotrivă, abținere se adoptă și acesta. Deci revenim la 131 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Da, domnule Bauer, votăm cu privire la amendamentul 21. Revenim la 21 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Deci nu este caduc. Amendamentul 21 și abia acum trecem la 132. Dacă aveți ceva de spus, folosiți, vă rog, microfonul. Am auzit o observație din sală. Nu, nu e nicio problemă? Bun. Votăm. Doamnă Pavanova? Am rugat să se verifice 131 electronic, dacă se poate. Votăm electronic pentru 131. Să vedem dacă funcționează sistemul electronic. 131. Votul este deschis. Este respins. 15 pentru 34 împotrivă, o abținere, deci este respins. Acum trecem la 132 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 retras, 133 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendate de compromis numărul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. După asta trecem la 135 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 136 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 137 pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul de compromis numărul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130, 142, 41 141 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm, verificăm 143, vot deschis. Închidem. Votul este închis. Se adoptă 31 pentru. 144 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 145 pentru, împotriva, abțineri, respins și acesta. 28 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 147 pentru, împotriva, abțineri, respins. 148 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 149 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 150 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 151 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 152 pentru, împotrivă, abținere, respins. 153 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 153 vot electronic, votul e deschis. Votul este închis. se adoptă cu 24 pentru, 154 pentru, împotriva abțineri, respins, 29 pentru, împotriva abținere, adoptat, 30 pentru, împotriva abținere, adoptat, 31 pentru, împotriva abțineri, adoptat, 155 pentru, împotriva, abțineri, respins. 156 pentru, împotriva, abțineri, respins. 32 pentru, împotriva, abținere, adoptat. Amendamentul de compromis numărul 6 pentru, împotriva, abținere, adoptat. 33 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 162 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 163 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Votăm electronic pentru 163. Vot e deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 27 împotrivă, 21, 27 pentru, 21 împotrivă. Trecem la amendul 34. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 164. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 165. Pentru, vă rog. Aș avea un amendament oral aici pentru 165, articolul 10, aliniatul 5. Aș dori să adaug după textul statele membre acționează în conformitate cu directiva Consiliului. În conformitate cu directiva Consiliului 2004 pe 81. E vorba de permisul de, de rezidență obiecții la amendamentul oral? Vă rog microfon, doamna Bauer. Problema este prinsă în amendamentul 162, deja adoptat. Acest lucru se regăsește acolo. Deci, nu putem vota, putem vota asupra acestui amendament. Votăm pentru amendamentul 165, cum este, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 166, pentru, împotrivă, abținere, respins. 167, pentru, împotrivă, abțineri, respins. O 68 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 35 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 170 pentru împotrivă abțineri respins. 171 pentru împotrivă abțineri adoptat. 172 pentru împotriva abțineri adoptat. 36 pentru împotriva abțineri adoptat, 174 pentru împotriva abțineri adoptat, 176 pentru împotriva abțineri se adoptă. Să verificăm. 176. Vot deschis. Votul este închis. Se adoptă 27 pentru, 21 împotrivă, 177 pentru, împotriva, abțineri. Să verificăm. 177. Pot deschide. Se adoptă și acesta cu 27 voturi pentru. 37 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 178 pentru împotrivă abțineri respins. 179 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Respins și următorul, 181 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 38 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 182 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 39 pentru împotrivă abțineri adoptat, 183 pentru împotrivă abțineri respins, 184 pentru împotrivă abținere respins, 185 pentru împotrivă abținere respins. <clears throat> Și acum amendamentul de compromis numărul 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 190 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 191 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 192 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Respins. Verificăm 192. Uite deschis. 192. Votul e deschis pentru 192. Votul închis. Se adoptă 25 de voturi pentru. 193 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Mă de compromis numărul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 194 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 196 pentru, împotrivă, abțineri, respins. metode de compromis numărul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 200 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 201 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Întotdeauna de compromis 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 203 pentru, împotrivă, abținere, respins. 204 pentru, împotrivă, abținere, respins. Verificăm. 204. Votul deschis. Votul închis. Este respins. 24 de voturi împotrivă. 205 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 214 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Patruzeci cinci, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum amendamentul 207 pentru împotriva, abțineri, respins. 209 <clears throat> pentru împotriva abțineri se adoptă. Prima parte de la 210 pentru verificăm 209 amendamentul doamnei Head 209. Votul e deschis. Votul e închis și se adoptă. Trecem la amendamentul 210, prima parte, pentru, împotrivă, abțină, se adoptă. Partea a doua, <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri, respins. Doriți să verificăm 210, partea a doua? Verificăm electronic. 210, partea a doua, votul deschis. Votul închis. Și este respins. 211 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 212 pentru, împotriva abținere, adoptă, adoptat. 213 pentru, împotriva abținere, se adoptă. 215 pentru, împotriva abținere, se adoptă. 216 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 217 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 218 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis numărul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 221 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 223 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48 pentru, împotrivă, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 224 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 225 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Întotdeauna compromis numărul 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 227 pentru, împotriva, se adoptă. 52 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. de compromis numărul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. In favor Trecem direct la compromisul numărul 13 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 61 pentru împotrivă abțineri se respinge. 4 pentru vom verifica 61, verificare electronică, votul s-a deschis. Votul s-a închis. și e respins. Amendamentul 4. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 15. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 62. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 68. Pentru, împotrivă, abțineri, Cred că trebuie să verificăm. 68, votul e deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Compromisul 16, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 76 pentru, împotriva abțineri se respinge. 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 78 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul numărul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, 80 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 81 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul 19 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 86 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 87, amendamentul 87, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 îi dăm cuvântul doamnei Hert. Mulțumesc. Vreau să mai spun o dată ce vă spuneam înainte în legătură cu amend amendamentul 95. Am dorit să avem un vot separat pentru acest amendament. Doamnă Head, ați putea să ne explicați exact de ce doriți să existe acest vot separat? Yes, Mrs. Head. The... Doamna Head, aveți cuvântul. Prima parte. Nu, a doua parte. And the eradicating public sector involvement or complicizing trafficking. Thanks everyone. No, no. Mulțumim tuturor. Acum votăm amendamentul 95. 95. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Și acum votăm compromisul 21. Aveți cuvântul. Îmi pare foarte rău. Eu am cerut un vot separat pentru 98 pentru că nu cred că este inclus în compromisul 21. E un amendament în care dorim să se adauge respectându-se datele colectate. E vorba de drepturile pe care le are acea persoană care îi se colectează datele. Votăm prima oară compromisul întreg și apoi pe amendamentul 98. De ce? Tocmai ați făcut acest lucru pentru amendamentul 95, despre care s-a spus că era și acesta inclus în, amendamentul 20, în compromisul 21. Problema s-a rezolvat, doamna președinte. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 98, ați auzit explicațiile. 98 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 99 pentru, împotriva abțineri se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 100 pentru, împotrivă, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 103 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15. Verificăm numărul, amendamentul 103, votul s-a deschis. <coughs> Votul s-a închis. Se adoptă. Nu, se respinge, îmi pare rău. 25 de voturi împotrivă, 21 de voturi pentru. Se respinge. Trecem la amendamentul 15. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 16. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 106 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 108, verificăm 107. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 17 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 115. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 26 pentru 19 împotrivă. Și acum un vot final asupra propunerii comisiei așa cum a fost aceasta modificată. Vot electronic, votul se deschide. Votul s-a închis. Se adoptă 42 voturi pentru, unul împotrivă. Felicitări! felicită raportorilor și vă mulțumesc tuturor că ați avut răbdare la această votare. Am întâmpinat anumite probleme încă de la început, dar vă mulțumesc tuturor pentru cooperare.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 take your seats. Please. Vă rog să luați loc. Trebuie să continuăm. Colleagues, take your... Vă rog, stimați colegi, luați loc. Dacă doriți să discutați cu cineva, vă rog să faceți în afara sălii de reuniune. Nu fortsätter vi vårt gemensamma möte. Med... Vom continua reuniunea comună ale, dintre cele două comisii, cea din Comisia FEM și Comisia LIBE. Acum vom discuta despre Ordinul European de Protecție. Conform regulei 51 din regulamentul de procedură, cele două comisii lucrează împreună asupra acestui aspect. Această parte a ședinței va fi condusă de președintele Comisiei Libe, domnul López Aguilar. Cred că toată lumea cunoaște contextul. Vorbim de o inițiativă din partea mai multor state membre, astfel încât să putem să stabilim un ordin european de protecție. Acest ordin își dorește să protejeze victimele, chiar și în cazul în care victima, victimele violenței se mută într-un alt stat decât cel de origine. Au existat deja discuții în comun între cele două comisii. Termenul pentru înmânarea amendamentelor a fost data de 12 iulie. Au existat 141 de amendamente. Scopul reuniunii comune de astăzi e să discutăm aceste amendamente. Aș dori să le dau cuvântul celor două coraportoare de la Comisia FEM, doamna Jimenez Beseril și din partea LIBE, doamna Romero. Prima dată îi voi da, îi voi da cuvântul doamnei Jimenez Beseril. Aveți cuvântul. Sí, buenos días. Eh, como ya usted ha hablado del número de enmiendas, pues no lo cito, pero podemos decir... Bună dimineața, mulțumesc foarte mult. Am primit un număr foarte mare de amendamente. Acest lucru ne arată că toată lumea este interesată de acest raport și că se fac multe lucruri la nivel național în ceea ce privește protejarea victimelor și beneficiem de sprijin din partea acestui Parlament. Vom continua să muncim la fel, astfel încât la sfârșit să avem un instrument bun și eficient prin care să putem proteja drepturile victimelor în Uniunea Europeană. Analizând amendamentele, cred că pot să spun că rezultatul va fi unul folositor, însă trebuie să lucrăm împreună pentru a ajunge la niște amendamente de compromis și asta din cauza că am primit un număr foarte mare de amendamente. Foarte multe se referă la articolul 1 din raport, unde există mai multe definiții. Trebuie să ne asigurăm că cu toții avem același scop. Noi ne dorim ca victimele să poată să primească protecția de care au nevoie și aceasta trebuie să le fie garantată de Uniunea Europeană. Doresc să le mulțumesc tuturor colegilor cu care am colaborat. Nu a fost ușor. Am ajuns greu în punctul în care ne aflăm astăzi. Știm că legislația în statele membre diferă. În trecut, Uh, legislația a fost un obstacol atunci când vorbeam de implementarea Ordinului European de Protecție. Mai există obstacole pe care trebuie să le depă- depășim. Ne dorim să găsim un anumit echilibru astfel încât Ordinul European de Protecție să poată fi implementat și în același timp să se respecte legislația națională. Trebuie să respectăm și, libertate, și uh, libertatea fiecărui stat membru. Însă trebuie să vedem care sunt cauzele în ca- cazurile în care o victimă trebuie protejată și trebuie să găsim soluțiile de care este nevoie. Vom putea face acest lucru prin intermediul amendamentelor de compromis. Ne gândim la victime pentru că ele au nevoie de acest instrument. Încă de la început, ambițiile în legătură cu acest raport au fost foarte mari. M-am bucurat să văd și amendamentele și acestea au fost ambițioase, se vor include toate tipurile de victime, victime ale terorismului, ale crimei organizate, adulți care sunt victime ale abuzului, copii care sunt victime ale abuzului. Și un alt lucru pozitiv e următorul. În amendamentele noastre am inclus informații despre programe de acțiune și inițiative care există în statele membre. Sunt foarte multe, nu pot să le număr acum pentru că nu avem foarte mult timp. Vor exista întâlniri bilaterale cu cei care doresc să afle mai multe detalii. Există amendamente legate de temeiul juridic, nu cred că trebuie să le discutăm detaliat acum, va trebui să le analizăm. Însă vreau să discutăm despre unul sau două elemente care mă îngrijorează, pentru că unele state membre refuză acest ordin european de protecție. Sunt unele infracțiuni care sunt văzute diferit de la stat la stat. Vor exista astfel de probleme pe care va trebui să le depășim gândindu-ne în continuare la victime. La data de 29 septembrie va avea loc o reuniune. Așa cum am spus, trebuie să muncim într-un mod responsabil și să nu uităm că noi încercăm să protejăm victimele. Cred că vom putea fi foarte mândri de acest raport odată ce el va fi terminat. Chiar dacă au existat multe critici, am reușit să, faci, să îmbunătățim raportul. Odată ce va fi adoptat, ne vom da seama că am reușit să îmbunătățim viața cetățenilor. Mulțumesc, doamnă Jimenez Beseril. Acum îi dau cuvântul doamnei Romero. Aveți cuvântul. și eu doresc să le mulțumesc tuturor pentru că au colaborat, pentru amendamentele care au îmbunătățit textul. Subiectul principal e tot articolul 1 și anume aria de aplicare. Sper că Ordinul European de Protecție va deveni un raport asupra cărora cu toții vor vota favorabil. Sper că vom ajunge la un acord. Ce dorim prin această inițiativă? Există anumite state membre în care se folosește o legislație de prevenire E vorba de anumite măsuri polițienești sau administrative care funcționează mai repede decât cele judiciare. Putem examina, analiza care sunt aceste țări care pot să implementeze astfel de proceduri rapide pentru a evita uciderea femeilor. Aceste măsuri administrative sau polițienești nu trebuie să ne împiedice pe noi să ajungem la un acord. Până la urmă, dacă așteptăm hotărâri judecătorești, știm că infracțiunea a avut deja loc și atunci nu mai putem să intervenim la timp indiferent ce fel de legislație de prevenire se folosește, și știm că sistemul judiciar e destul de lent, indiferent de proceduri, noi trebuie să ne concentrăm pe victime și acestea trebuie să fie în siguranță. De aceea, domeniul de aplicare nu poate să ia în considerare toate diferențele. Accentul trebuie să cadă pe protejarea victimei. Știm că Comisia opune rezistență. În articolul 3 dorim să mai includem anumite aspecte sugerate de Serviciul Juridic al Parlamentului și mă refer aici la următoarele. și cei care au suferit abuzuri trebuie să se bucure de dreptul la liberă mișcare. E un semnal favorabil care ar putea fi trimis acum. Indiferent ce decide Parlamentul European, important e că acesta poate să trimită un mesaj, să spună suntem pentru protejarea victimelor, indiferent de legislațiile naționale. Vreau să le mulțumesc tuturor care au înțeles toate aceste aspecte și, din nou, dorim să trimitem acest mesaj Consiliului. Există anumite neînțelegeri între diferite amendamente pe diferite subiecte. Cred că în cele mai multe cazuri vom ajunge la un compromis. Asta intenționează grupul meu. Ne dorim să ajungem la compromis pe un număr cât mai mare de amendamente. Vă mulțumesc. Mrs. Romero, o... Vă mulțumesc foarte mult, doamna Romero. Pe lista de vorbitori o avem pe doamna Ernst. Aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să le mulțumesc de raportoarelor. Au uh, lucrat foarte mult. Vorbim acum despre o inovație foarte mare. În statele membre există, pe de o parte, diferite legislații, dar pe de cealaltă parte, la nivelul Uniunii Europene, încercăm să obținem un cadru cu ajutorul căruia să putem ajuta victimele. Cred că trebuie să luptăm neapărat pentru această inițiativă, ca aceasta să devină un instrument foarte important pentru ajutorarea victimelor. Acesta a fost primul punct. Colegul meu, împreună cu mine, ne-am concentrat asupra punctelor cele mai importante din amendamente, ca raportor din umbră la, în cadrul Comisiei Libe. Trebuie gar garantată protejarea pentru toate tipurile de victime. Au spus acest lucru și raportoarele, apare în amendamente, dar este unul foarte important. Aspectul legat de gen trebuie să se regăsească aici, lucrurile pot fi puțin îmbunătățite. Și apoi despre protejarea minorilor. Ne dorim ca victimele să nu trebuie, să nu, ne dorim ca victimele să nu suporte niciun fel de costuri suplimentare. Trebuie să mai uh, discutăm despre ce se poate îmbunătăți uh, prin amendamente în legătură cu ordinul de protecție. E clar că s-au făcut îmbunătățiri prin intermediul amendamentelor. Făptuitorii nu au acces la informații legate de victimele lor, acesta e un lucru foarte important și am discutat despre el. În niciun caz nu trebuie să se ajungă la informații care să ajungă la făptuitor despre victimă. Și apoi despre colectarea de date, aceste date colectate trebuie să fie protejate. Nu ne dorim să existe un registru cu victimele, însă e nevoie să se colecteze date, însă sub o formă potrivită. Despre termene, 15-20 de zile, putem să acceptăm aceste cifre, însă vom vedea la celelalte discuții ce se va întâmpla. Încă o dată, din partea grupului meu, mulțumesc raportoarelor. Mulțumim, doamnă Ernst. Acum are cuvântul domnul Laculino. Grazie, președinte. Volevo... Mulțumesc, doamnă președinte. și eu aș dori să-mi exprim uh, mulțumirea față de cei doi raportori pentru munca depusă. Se poate vedea că au avut o abordare extrem de serioasă a acestei problematici complexe. Nu trebuie să uităm că la o întâlnire recentă cu președinția uh, spaniolă uh, am avut uh, un schimb de opinii divergente cu doamna comisar Reding în legătură cu acest dosar. Datorită complexității sale, pentru că sunt atât de multe interese în joc, voi face referire acum la câteva puncte, pentru că trebuie să avem date clare de implementare. Avem nevoie de certitudine pentru uh, ora, calendarul acestor măsuri ca, pentru ca acestea să fie implementate fără întârziere și să protejeze victimele. Nu sunt de acord cu antevorbitorii mei care au spus că nu este nevoie de un registru. Avem nevoie de un document scris, de un fel de arhivă care să uh, acorde supraveghere corectă pentru executarea corespunzătoare a ordinelor de protecție. Mi se pare că un registru este necesar. Și pentru a încheia, măsurile de protecție trebuie să includă și protecția familiilor sau membrilor familiilor victimelor. Atunci când trebuie să se întreprinde măsuri atât de semnificative. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Urmează doamna Iana Kerakis. Vă mulțumesc foarte rapid uh, ca raportor din umbră pentru FEM. Împărtășesc sentimentele raportoare din partea grupului nostru, care are dreptate. Sper că într-o bună zi să uh, vedem acest ordin de protecție ca realitate, însă trebuie ca acesta să fie, uh, să aibă o fundație concretă. Îl reprezint aici și pe Timothy Kirkhope, uh, raportor din umbră pentru Comisia Libe, care a trebuit să se ducă la conferința președinților. Mi-a dat uh, discursul său pe care îl voi citi acum. Este jurist și privește lucrurile din punct de vedere destul de tehnic. Spune așa suntem de părere că victimele violenței uh, conjugale trebuie să poate să călătorească în Uniunea Europeană și să fie protejate oriunde se ar afla. Uh, vrem să conlucrăm cu partenerii noștri europeni în acest scop. În principiu, uh, salutăm proiectul de ordin european de protecție, însă există probleme juridice care amenință acest instrument. Din acest motiv, credem că este nevoie să lucrăm uh, în plus pe acest text. Aș dori să îmi prezint acum îngrijorările. 1. Considerăm că acest raport, în forma sa actuală, merge dincolo de domeniul de aplicare al unui temei juridic penal. Nu trebuie să uh, presupunem uh, și să facem referire la uh, temeiul juridic civil. Amendamentul 892 propune un tra- folosirea unui, unui tratat al Uniunii Europene, însă tratatul nu este un temei juridic. Nu se poate face uh, legislație europeană folosind un instrument fără bază, fără temei juridic. Amendamentul 315, 16, 17 și 18 uh, se referă la termene da, termenele sunt importante, însă nu putem uh, susține prescrierea acestor termene. Amendamentele 105, 106 și 228 se referă faptul, la faptul că nu trebuie ca persoana protejată să uh, sufere costuri. Noi nu putem susține acest lucru, costurile trebuie să fie la discreția statului membru. Uh, Acestea sunt cuvintele lui Timothy Kirkthorpe. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Acum are cuvântul doamna Costa. Sì, eh, Presidente, io credo che le relatrici abbiano... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, cred că raportorii, raportorii au încercat să obțină uh, un progres într-un domeniu care necesită acțiuni rapide. Membre, statele membre au întreprins acțiuni și uh, sper că același lucru se va întâmpla și în Parlament, pentru că există o cerere foarte mare, nu doar din partea femeilor, ci și din partea publicului în general în statele noastre. Știm că aproape toate statele europene s-au angajat în ultimii ani să introducă legislație mai avansată pentru a preveni și opri orice tip de violență. De aceea Parlamentul trebuie să se alăture. Ordinele de protecție există în diverse forme în statele membre, conform uh, felului în care au fost introduse. De exemplu, în țara mea avem o uh, Uh, combinație între măsuri administrative și măsuri de uh, implementare uh, penală. Bineînțeles că fiecare țară poate să facă, să-și facă propriile alegeri la nivel intern, însă, de multe ori în evoluția legislației comunitare, am văzut că statele membre au mers chiar mai departe și câteodată Europa depășește eforturile statelor membre. De exemplu, la articolul 82 sunt uh, de acord cu raportoare unde se face referire la articolul 3 al tratatului uh, care spune că Europa trebuie să devină un spațiu al liberei circulații și că trebuie să continuăm lupta împotriva oricăror forme de violențe. Eh, cred că am făcut un pas înainte cu eh, tratatul de la Lisabona. Eh, cel de-al treilea pilon a devenit mai semnificativ și sperăm că Parlamentul European își va juca pe deplin rolul în acest context. Suntem de acord cu concluziile trase de către raportoare. Colegii mele s-au referit deja la aceste puncte. Interesul principal este împiedicarea violenței împotriva victimelor, nu doar în statele lor de origine, ci și dincolo de granițe. Atingerea acestui obiectiv ne-ar ajuta să atenuăm anumite conflicte și să depășim anumite dificultăți. Aceste măsuri Eh, sperăm că vor fi înțelese mai, înțelese mai bine de către public în general, în special de către femei. Vă mulțumesc, doamna Costa. Urmează acum doamna Bilbao. Mulțumesc, doamna președinte. Ca responsabilă pentru acest raport din partea grupului ALDE, aș dori să Uh, reiterez astăzi, în ciuda, că în ciuda numărului mare de întâlniri pe care le-am avut, că uh, există în continuare probleme în ceea ce privește temeiul juridic și uh, domeniul de aplicare. La ultima întâlnire a comisiei noastre am cerut raportorilor și celor responsabili din partea Comisiei și Consiliului prezen, prezenți în sală opinia în legătură cu acest proiect și după ce am, am ascultat uh, intervențiile raportoarelor, se pare că ne aflăm în aceeași uh, situație. Cred că dacă ar exista voință politică am putea înainta. Poate abordarea nu a fost uh, chiar uh, bună la început, însă uh, justifică cele 25 de amendamente ale grupului ALDE în următorul uh, fel. Vrem să îmbunătățim temeiul juridic pentru această directivă, uh, respectând concluziile avizului juridic pregătit uh, de către serviciile juridice ale Parlamentului European. Suntem de aceeași părere cu Comisia. Vrem să îmbunătățim în al doilea rând, mecanismele de coordonare între statele membre pentru ca acestea să poată să facă mai ușor schimb de informații în legătură cu diversele ordine de protecție emise, uh, să acorde servicii mai bune persoanelor protejate și să se asigure că toate drepturile, inclusiv cele lingvistice, vor fi protejate, pentru ca aceste victime să nu fie victimizate încă o dată. De aceea, ni se pare util uh, crearea unui registru european pentru a vedea felul în care uh, conlucrează autoritățile competente și felul cum pot proteja mai bine persoanele în cauză. De asemenea, am dorit să îmbunătățim comunicarea cu diverse organe administrative care trebuie să acorde specific serviciile punctuale prin amendamentele noastre, dorim să ne asigurăm că vom avea un mecanism de monitorizare și evaluare a acestei inițiative. Bineînțeles că trebuie să adunăm statistici și indicatori și pe care să îi, îi prezentăm Parlamentului European. Uh, prin amendamentele noastre încercăm să uh, ne gândim la uh, campanii de conștientizare care să optimizeze rezultatele acestei inițiative în statele membre. Încercăm să transferăm aceste obiective și către statele terțe prin înaltul reprezentant pentru afaceri externe. Acestea sunt cele cinci obiective principale care uh, stau la baza amendamentelor grupului ALDE. Cu toate că, după cum spuneam, există încă probleme pe care nu am reușit să le rezolvăm până acum. Uh, în, în special cu privire la domeniul de aplicare. Sperăm că la următoarea întâlnire a comisiei sau vom putea discuta aceste lucruri sau poate cei doi raportori ar putea să se întâlnească din nou cu reprezentanții Comisiei și ai Consiliului pentru a avea un rezultat al uh, acestor eforturi. Vă mulțumesc, doamna Bilbao. Dacă mai dorește altcineva să intervină din partea oricărei comisii, dacă nu, atunci dau cuvântul comisiei. Doamna Knudsen, aveți cuvântul. Uh, thank you very much, Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, ascultat cu interes diversele intervenții și este foarte clar că protecția victimelor uh, violenței Uh, este extrem de importantă în societatea noastră. De aceea Comisia a susținut obiectivele și, obiect, și uh, stabilite pentru această directivă de către vicepreședinta Reding. Uh, s-au menționat anumite probleme juridice și în avizul nostru juridic de la sfârșitul lunii aprilie, care a fost trimis parlament, Parlamentului Uh, se pune accentul pe această inițiativă și pe domeniul de aplicare care este mult mai larg decât uh, este posibil conform articolului 82. Ideea principală a avizului nostru, după cum au spus anumiți vorbitori, este că măsurile din această directivă în forma actuală trebuie să fie uh, luate în contextul procedurilor penale uh, ca urmare a comiterei unui, unei fapte penale Uh, m-a bucurat să aud că unii vorbitori au spus că poate trebuie să punem accentul mai mult pe temeiul juridic și bineînțeles că uh, suntem total dispuși să continuăm discuțiile, pentru că nu ni se pare că există o uh, protecție suficientă a victimelor în circunstanțe civile, fără un temei juridic solid. Există câteva amendamente interesante care susțin această opinie în documentul de astăzi și Sper că uh, va fi posibil să continuăm munca pe această bază. Suntem la fel de doritori ca și dumneavoastră să găsim o cale practică de înaintare în ceea ce privește măsurile de protecție în contextul legislației civile. Statele membre au uh, diverse sisteme care trebuie să fie respectate. Tratatul uh, prevede proceduri diferite pentru uh, problemele civile și penale și respectăm acest lucru. Dar trebuie să găsim modalități practice de înaintare. Doamna vicepreședinte Reding s-a referit deja la acest lucru de mai multe ori și s-a angajat ferm să ia foarte serios să ia foarte în serios posibilitatea de a găsi măsuri de a proteja victimele în contextul circumstanțelor ce țin de legislația civilă. Aceste, acestea vor face parte dintr-un pachet uh, comprehensiv pentru victime care va fi prezentat în prima jumătate a anului 2011 și care va îmbunătăți susținerea, protecția și drepturile victimelor. Intenționăm ca acest pachet din 2011 să includă și măsuri concrete pentru a asigura protecția corespunzătoare pentru victimele care beneficiază de protecție civilă și care vor să se deplaseze în alt stat membru. Uh, tema dezbaterii de astăzi, de fapt. Uh, deja am început munca pregătitoare uh, care poate răspunde la unele dintre îngrijorări exprimate aici și pot, care poate să ducă la un instrument separat, cu măsuri separate, care să țină cont de natura specifică a dreptului civil. Este încă prea devreme să anticipăm aceste măsuri, însă acest lucru vă arată angajamentul nostru să continuăm această inițiativă am avut o întâlnire cu statele membre în luna mai pentru a vedea tipurile de cazuri din legislația civilă și penală care sunt excluse din directiva actuală. Acum facem un studiu de fezabilitate pe care va acoperi diversele opțiuni pentru victimele implicate în măsuri de prote- protecție civilă, pentru ca acestea să nu își piardă aceste drepturi în momentul traversării granițelor. În același timp, pregătim și o evaluare de impact pentru victime. Pentru anul viitor am implicat sute de experți prin interviuri și chestionare și uh, am adunat o serie de opinii în legătură cu felul în care putem organiza uh, măsuri uh, penale și civile. În iulie am lansat și o consultație publică în legătură cu drepturile victimelor. Uh, se pun o serie de întrebări, uh, răspunsurile la care sperăm să ne dea o serie de informații extrem de utile. Sperăm că aceste măsuri demonstrează eforturile noastre de a înainta uh, în fond și nu doar pe probleme juridice. Sperăm să putem profita de noul tratat și temeiul juridic al noului tratat. Considerăm că o măsură separată, în paralel, uh, pentru uh, dreptul civil, în paralel cu dreptul penal, este cea mai bună cale de înaintare în acest moment. Vă mulțumim! Vă mulțumim! am dorit să ascultăm și avizul președinției belgiene reprezentate de doamna Decant. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, că îmi dați eh, cuvântul pe acest dosar în numele președinției belgiene. Este prima dată când iau cuvântul aici și vreau să mulțumesc membrilor celor două comisii pentru implicarea lor și angajamentul lor uh, în interesul femeilor uh, și uh, pentru susținerea tuturor victimelor actelor de violență. Am citit cu interes și am ascultat discuțiile de astăzi și constat că amendamentele propuse conțin elemente noi care uh, au scopul să consolideze protecția pentru victime. Vă asigur că Consiliul este conștient de importanța dezbaterii cu Parlamentul European pentru a îmbunătăți propunerea de directivă. Din partea președinției, vă asigur că îmbunătățirea protecției victimelor criminalității și, în special, al persoanelor celor mai vulnerabile este una dintre prioritățile președinției belgiene și urmarea lucrărilor pe Ordinul European de Protecție este o parte din această axă prioritară. Președinția este de asemenea conștientă că acest proiect de directivă a, a trecut prin momente dificile. A, principala problemă este baza juridică și domeniul de aplicare. Acest, există aici două tendințe, una minoritară Eh, cu un câmp de aplicare mai limitat și o tendință majoritară cu un câmp de aplicare mai extins. Președinția spaniolă a făcut eforturi considerabile pentru a ajunge la un compromis, eh, o cale de mijloc între aceste două poziții. Această propunere a încercat să consolideze legătura între o măsură de protecție și conceptul de, eh, de penal Eh, introducând o referire la un recurs posibil în fața unei jurisdicții competente, în special în materie penală. Acest dosar a fost discutat eh, foarte mult timp în eh, cadrul Consiliului din iunie Președinția spaniolă a concluzionat că există o susținere suficientă pentru acest text pentru a urma da curs discuțiilor cu Parlamentul European. Este evident în acest context că abordarea Parlamentului European pe acest dosar um, reprezintă un element extrem de important pentru a continua discuțiile în Consiliu. Din partea președinției, uh, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a continua aceste discuții și pentru a ajunge împreună la un acord care să acorde victimelor un cadru de protecție uh, simplu, util și practic. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Putem să dăm acum încă o dată cuvântul raportorilor. Întâi, na Jimenez. Jimenez Beceril. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor prezenți pentru comentariile făcute și de asemenea reprezentanților Comisiei și a președinției belgiene pentru că în lumina comentariilor făcute vom uh, putea să ne direcționăm mai precis eforturile. Am observat că majoritatea vorbitorilor par să fie preocupați de un lucru pe care am subliniat și eu inițial, un lucru care ne-a interesat dintotdeauna și care ne-a îngrijorat întotdeauna, o problemă pe care încă nu am reușit să o rezolvăm. Evident, nu putem ignora această problemă, nu putem trece cu vederea și ne dăm seama perfect că trebuie să facem ceva în acest sens. Cu toții am lucrat la această inițiativă privind Ordinul European de Protecție și știm că la început pozițiile erau mult mai îndepărtate decât sunt acum. Deci va trebui să continuăm în această direcție. De multe ori ne-am întâlnit cu reprezentanții Consiliului și cu reprezentanții Comisiei și vom continua să facem acest lucru și în viitor. Am lucrat sub președinția spaniolă, colaborăm acum cu președinția belgiană și pe 16 vom avea o întâlnire cu Consiliul. Avem acest dialog extrem de fluent cu Comisia. Știm, desigur, că cei de la Comisie au problemele lor, însă ei au făcut o serie de pași pentru a se apropia de poziția noastră și în ultimele luni a devenit extrem de limpede că nu putem avea o poziție fixă, bătută în cuie, trebuie să dăm dovadă de flexibilitate, trebuie să putem să ne mișcăm puțin într-o direcție sau alta și acolo unde există un fundament juridic, trebuie să vedem ce posibilități de manevră avem. Dar dacă există riscul de diviziune și nu de consens, atunci trebuie să explorăm alte alternative. Sunt și alte probleme pe care nu trebuie să le scăpăm din vedere. O problemă importantă în acest sens ar fi cea a statelor membre, pentru că state membre poate doresc să continue cu legislația proprie în domeniu și știu că și în propriul meu grup politic există limitații unor state membre care au dificultăți în a accepta astfel de probleme. Nu e vorba de partide politice sau de grupuri politice și de pozițiile acestor, e vorba de ce se întâmplă la nivelul fiecărui stat membru în parte. Aceste obstacole vor trebui depășite în viitor. În celelalte domenii am reușit să îmbunătățim raportul și să adăugăm noi elemente. A apărut această bază de date de asemenea, s-a spus că trebuie să avem mare grijă când e vorba de calendarul uh, raportului, însă genul acesta de probleme pot fi examinate, însă problema importantă rămâne domeniul de aplicare și fundamentul legislativ juridic. Trebuie să ne apucăm de treabă foarte curând și să ne întâlnim cu Consiliul și cu Comisia și cu colegii din diferitele grupuri politice și din propriul grup politic pentru a avansa în direcția acestui obiectiv. Trebuie să ne asigurăm că munca pe care o facem este pe cât de holistică posibil, să nu fim extrem de restrictivi. Evident, când cauți o astfel de deschidere, te întâlnești cu multe obstacole, însă vom încerca să atingem obiectivele propuse. Vă mulțumesc. Da, acum cuvântul doamnei Romero pentru concluziile domniei sale. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am să încerc să mă refer la punct de vedere al comisiei în comentariile mele și să, să încerc puțin să-i conving pe ei. Comisia întotdeauna a prezentat inițiativa măsurilor paralele sau unor măsuri care pot însoți astfel de măsuri puse în aplicare de autoritățile civile în statele membre aceste probleme sunt prinse în dreptul civil de acolo, însă se putea face acest lucru avansând un proiect de directivă sau un document însoțitor la proiectul de directivă și am, putea, am fi putut include contribuția lor sub formă de amendamente. N-ar fi fost pentru prima dată că se întâmplă acest lucru. Am făcut acest lucru în materie de drept procedural, fost inițiative acolo în care ne-am, cu care ne-am, în care ne-am confruntat cu situații extrem de similare și am ajuns la o dezbatere falsă. Această problemă a fundamentului juridic e una de competență. Cine propune E Comisia sau statele membre reprezentate în Consiliu? Dacă o astfel de inițiativă vine din partea Consiliului, bineînțeles că nu putem renunța la ea doar pentru că vine din acea direcție, ar fi ridicol. Desigur, e o idee bună ca cei de la comisie să vină cu inițiativa, dar și în acest caz inițiativa este deja pe masă, o avem. Se referă la o problemă presantă și cred că cei de la comisie trebuie să dea puțin dovadă de generozitate și să trateze acest caz așa cum au făcut-o și cu problemele de procedură și cu drepturile de traducere. Astfel o să stăm aici până anul viitor. Pentru că, din păcate, nu au reușit să rezolve această problemă până acum. Deci, e, e greu pentru noi să înțelegem uh, motivele pentru această situație și cred că ne confruntăm cu o falsă dezbatere. Ordinul European de Protecție, în mod evident, se referă în principal la femeile care sunt um, victimele violenței, femei, dar ar trebui să ne uităm la toate victimele în general. Vedem că astfel de violență tinde să crească în statele membre și nu avem în prezent un ordin de protecție pentru această categorie de victime, această categorie de victime care suferă un astfel de tratament. De ce nu înțeleg cei de la comisie acest lucru? De ce se, se joacă de a, de a neînțelegere așa confuzie în materie de probleme juridice, să lăsăm aceste lucruri la o parte și să vedem ce contribuție poate face, își poate aduce concret Comisia în timpul pe care l-avem rămas la dispoziție. Vom avea un vot orientativ pe 29 și încă o dată i-aș ruga pe toți membrii să se concentreze în dezbaterea aceasta asupra problemelor care se află în centrul dezbaterii respective, să nu mai discutăm temeiul juridic, asta e vorba de competența comisiei, nu e problema noastră, nu e o Parlamentului ca atare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Romero. Aș dori să vă reamintesc că vom avea un vot orientativ pe 29 septembrie. Tot atunci vom avea și următoarea noastră întâlnire. Înainte de a închide ședința comună de astăzi, aș dori să mulțumesc copreședintelui din partea LIBE, domnul Lopez Aguilar, Aș dori să mulțumesc uh, secretariatelor și colegilor prezenți aici. Am văzut o colaborare excelentă în aceste probleme și sunt extrem de bucuroasă să văd că s-a putut colabora atât de bine și asta e datorită eforturilor noastre. Mulțumesc uh, tuturor uh, celor din partea secretariatului și interpreților care ne-au dat posibilitatea să ne desfășurăm activitatea astăzi. Vă mulțumesc! Ne vedem pe 29 septembrie. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you for good cooperation. It's a pleasure to work with you. Looking forward Yeah. Finally. Yeah.